Se pare că nu este cazul. Deci, considerăm adoptate procesele verbale. Am primit punctul uh, uh, punct de vedere al Consiliului adoptat în prima lectură și